Good afternoon, colleagues. Bună, dragi colegi. Mulțumesc pentru prezență. La timp, îmi pare rău că începem cu o mică întârziere, dar uh, în orice caz aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit. Uh, e joi după masă, știu, dar avem un punct foarte important pe ordinea de zi și mă bucur că cu toții sunteți prezenți la reuniunea noastră. Avem un schimb de vederi cu domnul comisar Julian King comisar pentru Uniunea Securității. Ne bucură foarte mult uh, că ne onorează cu prezența. Este un uh, punct amânat, deci ne bucurăm că am reușit să-l punem pe urna de zi. Mulțumim uh, pentru răbdarea de care ați dat dovadă, domnule comisar, și mulțumesc și colegilor. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în reuniunea de pregătire și mulțumesc, Barbara, pentru că ai prezidat această reuniune. Domnul comisar King, cum spuneam, este comisar pentru Uniunea Securității. El are un portofoliu foarte important care vizează îmbunătățirea securității din Europa. Uh, și Comisia LIBE uh, a instaurat un dialog structurat uh, între Comisia Europeană, președinția Consiliului și uh, statele membre, deci cu experții din statele membre. Acest uh, dialog uh, privind securitatea e programat să aibă loc de două ori pe an. Doream să vă reamintesc acest lucru. L-am conceput astfel încât să ne permită o dezbatere mai aprofundată, mai holistică și mai informată pe subiectele din domeniul securității. Primul astfel de dialog cu domnul comisar King va viza până în aplicare și folosirea uh, instrumentelor în domeniul securității. E un subiect pe care l-am uh, discutat deja în uh, cadrul comisiei noastre, dar credem că e oportun să organizăm o dezbatere mai aprofundată. Mulțumim, domnule comisar, pentru documentele pe care ne le-ați trimit la cererea noastră pentru a pregăti mm, reuniunea de astăzi. Mulțumesc tuturor și pentru prezența la reuniunea pregătitoare din 6 martie uh, cu uh, specialiștii din domeniul punerii în aplicare a legii din statele membre. Aș dorea să, să, dori să spun că considerăm că uh, ar fi bine să dăm să-l rugăm pe domnul comisar să ne spună câteva cuvinte despre atentatele de la Londra și despre comemorarea atentatelor de la Bruxelles. Cred că e o idee oportună. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc pentru invitația acordată. Bună ziua tuturor. Cu permisiunea dumneavoastră, o să încerc să spun câteva cuvinte despre ziua de ieri, înainte de a trece la obiectul sau la subiectul uh, propriu-zis de până de zi. Cred că sunt în uh, sentimentul tuturor când spun că atentatul de ieri, un atac uh, vizând uh, uh, pietonii de pe podul uh, Westminster uh, și din apropierea palatului, uh, ne-a șocat pe toți și bineînțeles că primele noastre gânduri uh, sunt pentru victime și pentru familiile lor. Nu cred că faptul că a avut uh, acest atentat a avut loc în, la prima comemorare a atentatului de la Bruxelles a fost o coincidență totală. În capitala belgiană comemoram uh, uciderea a 33 de oameni uh, și apoi ne gândeam la uh, răniți și la cei care au rămas uh, schilodiți uh, pe viață, poate. Credem că avem de-a face cu un uh, tip de comportament, cu un uh, model de comportament pe care l-am mai uh, văzut, deci în Franța, la Nisa, cu ocazia zilei Franței și la Berlin cu câteva zile înainte de Crăciun. Un autoterism, un obiect pe care îl folosim în viața de zi cu zi, a fost transformat într-o armă care îi viza pe cei nevinovați, uh, pe cei care nu reprezentăm o amenințare pentru nimeni. Am înțeles că uh, amenințarea teroristă a rămas uh, extrem de ridicată în întreaga Europa. E vorba de un atac care a luat sfârșit la uh, porțile Parlamentului Britanic. Este un atac la adresa democrației, uh, ceea ce E un lucru care este perceput peste tot și înțeles la fel peste tot în uh, întreaga Uniune Europeană. Autorii acestor uh, atentate vizează felul nostru de a trăi, valorile noastre, modul nostru de viață, dar nu o să-i lăsăm să câștige. Și de aceea consider că Franța a făcut foarte bine că a continuat cu campionatul de vara trecută, uh, cu Jocurile Olimpice, chiar dacă atentatul, uh, după atentatul de la Nisa și de la Paris și uh, decizia din decembrie din Germania de a păstra târgurile de Crăciun cu securitate sporită a fost îndreptățită. Sigur că nu putem garanta securitatea în proporție de 100%, nu vom avea niciodată un risc zero însă putem și vom continua să uh, facem cât mai dificilă viața acestor uh, uh potențiali autori, uh, prevenim uh, astfel de atentate și cred că facem și progrese în acest domeniu prin schimbul de informații Uh, schimbăm informații care vizează pe teroriștii care doresc să uh, ne distrugă modul de viață. Uh, eforturile noastre sunt reziliente, aș spune eu, dar cred că trebuie să continuăm și ce discutăm astăzi nu e decât o fațetă a acestei lupte comune. Mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să spun câteva cuvinte despre atentate. Acum însă aș dori să trec la subiectul de pe de zi de astăzi, ați uh, propus să folosim această reuniune pentru a discuta uh, instrumentele de uh, schimb de informații care reprezintă un aspect foarte important din arhitectura totală de consolidare a securității. Și mă bucur că îmi dați această ocazie. La cererea dumneavoastră v-am trimis câteva informații, de, câteva documente de informare, așa cum spuneați, domnule președinte, și din câte am înțeles, ați avut și un schimb cu experții naționali uh, recent. Amenințările sunt tot mai complexe și deci cooperarea și schimbul de informații uh, devin și ele tot mai importante, tocmai pentru a uh, spori securitatea pentru cetățenii noștri. Doar împreună putem să facem față acestor amenințări legate de terorism, dar și de uh, criminalitate organizată și uh, atentat, atentatele cibernetice. Așa cum spuneați, cred că e foarte important să folosim uh, legislația existentă și inițiativele pentru a promova schimbul de informații între toți uh, actorii în domeniul securității. Și de aceea Comisia a lansat un apel constant statelor membre să folosească la maximum uh, sistemele existente la nivel european și depunem eforturi pentru a sprijini statele membre prin finanțare, prin uh, expertiză și prin schimbul de bune practici. Comisia a depus eforturi constante pentru a face față acestei uh, provocări în ultimii ani. În aprilie 2016, după cum știți, am uh, lansat o strategie pentru sisteme de informare în domeniul uh, securității, care analizează sistemele existente în Europeană, care uh, identifică lacunele și slăbiciunile și care propune și uh, acțiuni, acțiuni pentru a le corecta. O mai bună implementare și o mai bună folosire a sistemelor de informare reprezintă unul dintre pilonii pe care îi folosim pentru a avea sisteme mai performante și interoperabilitate. Unii dintre noi am discutat statul, starea de fapt Uh, la plenara din februarie, însă, pentru cei care nu ați fost acolo, aș dori foarte pe scurt să fac o recapitulare a dosarului. Care este starea, de fapt, care este bilanțul sistemelor existente? În primul rând, sistemul de informare Schengen. După cum știți, este cel mai uh, folosit, este sistemul cel mai folosit uh, în domeniul aplicării legii în Europa. După părerea mea, este un adevărat succes operațional și am observat că este uh, folosirea sa de către state de, statele membre crește de la un an la altul. În 2016, autoritățile naționale competente au verificat obiecte și persoane pe baza acestor date din SIS de 4 miliarde de ori. O creștere cu 4 40% față de anul uh, anterior. Numărul de hituri a crescut de la 150.000 în 2015 la mai mult de 200.000 în 2016. Acestea fiind spuse, cred că putem Uh, face uh, progrese tehnice și operaționale pentru ca schimbul, uh, pentru ca SI să funcționeze și mai bine și de aceea Comisia a făcut o, un set de propuneri legislative și în câteva momente o să vă spun mai multe și despre aceste propuneri. EULISA, agenția competentă, cooperează în cadrul, în cadrul juridic actual pentru a îmbunătăți folosirea SIS. De exemplu, lansarea unui serviciu de identificare a amprentelor a FIS, care ar permite uh, grănicerilor și polițiștilor de frontiere să folosească uh, sistemul pe baza amprentelor. Se, va, se vor putea identifica persoanele în mod mai fiabil și vom putea să îi uh, detectăm mai ales pe cei care circulă cu pașapoarte falsificate. Dorim să avem un proiect pilon, pilot până la sfârșitul anului pentru șase state membre. Comisia a sprijinit, sprijinit inițiative și pentru a sensibiliza uh, Uh, în legătură cu activitățile din statele membre, ceea ce a crescut numărul verificărilor și apoi folos, a încurajat și folosirea de către statele membre a sistemului SIS. Dacă punem lucrurile în context, am avut o creștere cu 800 sută a alertelor discrete și specifice uh, efectuate de către serviciile de securitate în ultimii doi ani. În al doilea rând, deciziile prim după cum știți, ele sunt un uh, instrument foarte important pentru a consolida cooperarea transfrontalieră. Ele au fost adoptate în 2008. Ele vizează schimbul de date cu privire la uh, datele ADN, amprente și înregistrarea vehiculelor. Termenul de punere în aplicare pentru statele membre era august 2011. Cinci state membre încă nu aplică deciziile PRUM Comisia a lansat proceduri de încălcare a legii, de infringement în, uh, săptămâna, în septembrie anul trecut. Am primit uh, răspunsuri de la aceste state membre și le evaluăm acum înainte de a lua o decizie în legătură cu etapele viitoare necesare. Comisia sprijină statele membre pentru a folosi deciziile de la PRUM uh, pentru a uh, înlesni schimbul de bune practici. Apoi, așa numită inițiativă suedeză, uh, care, după cum știți, oferă un cadru juridic pentru schimbul de informații între statele membre. S-au înregistrat progrese uh, cu implementarea, dar persistă diferențe în felul în care statele membre folosesc acest instrument uh, efectuăm o uh, evaluare a conformității pentru a avea o privire de ansamblu și după aceea vom hotărâ care sunt um, pașii necesari pe viitor pentru a ne asigura că toate statele membre aplică această decizie. În al patrulea rând, uh, decizia Consiliului 2005-615 uh, privind uh, atentatele teroriste, deci uh, statele membre trebuie să transmită informații Europol, Eurojust și altor state membre interesante. Sigur, dacă nu există contraindicații cu privire la anchetele în curte aceasta în uh, combinație cu directiva privind combaterea terorismului și aș dori să mulțumesc cu această ocazie Parlamentului European și mai ales Comisiei dumneavoastră pentru eforturile depuse pe marginea acestui uh, dosar, care va reprezenta o contribuție foarte importantă în consolidarea securității noastre. În al cincilea rând, sistemul de informații privind vizele, sistemul VIS, și el uh, garantează securitatea în statele membre pentru că din 2013 autoritățile de aplicare a legii au avut acces la această bază de date pe baza uh, unei decizii de aplicare a legii specifice. O evaluare a uh, revelat faptul că accesul la sistemul VIS uh, pentru aplicarea legii este încă fragmentat în Uniunea Europeană. În ce privește agențiile? Am înregistrat progrese concrete, importante, în uh, ultimii doi ani în ce privește schimbul de informații cu privire la Europol și Eurojust. De exemplu, numărul de combatanți teroriști comunicați uh, Europol și deci care figurează în sistemul de informare Europol s-a dublat între, uh, din decembrie 2015, între 7.000 de intrări în acest uh, ianuarie în acest uh, an. E vorba despre cetățeni europeni și resortisanți din țări terțe ceea ce a dus la o încredere crescută în sistemul de informare Europol, o mai bună înțelegere a felului de funcționare și apoi um, um, date foarte fiabile. Apoi, directiva PNR, în al șaptelea rând, validată de toți, însă, așa cum spuneam înainte, nu pe deplin pusă în aplicare. După cum știți, statele membre au până în mai 2018 să pună în aplicare această directivă, să sprijine această activitate. Pentru a sprijini această activitate, Comisia a, pus, a prezentat un plan de implementare în noiembrie 2016 cu bune practici, cu linii directoare. Comisia a organizat workshop-uri și vom pune la dispoziție și finanțare și vom avea o platformă pentru specialiști, pentru experți uh, pe uh, baza concluziilor uh, trase. Pregătim și o decizie de implementare pentru protocoalele de transmisie și formatul de date, care trebuie să fie respectat atunci când datele PNR sunt trimise autorităților din statele membre. Acum aș dori să mă refer la inițiativele legislative pe care Comisia le-a prezentat pentru a acoperi lacunele care au fost uh, identificate în strate strategia noastră din aprilie 2016. Comisia a făcut trei propuneri în decembrie pentru a extinde folosirea sistemului de, informa- de informații Schengen. Astfel vom avea un schimb eficient de informații între statele membre pentru a combate terorismul și criminalitatea organizată și pentru a îmbunătăți, îmbunătăți uh, gestiunea la frontiere. Pentru prima dată am propus ca statele membre să fie obligate să emită alerte în SIS pentru persoanele care au uh, legătură cu uh, evenimente teroriste. Uh, propunem uh, interzicerea intrării unor persoane din țări terțe suspecte pentru a uh, pe, propunerea, sigur, uh, vizează și protecția datelor prin introducerea unor safeguards uh, Uh, în li, um, uh, din perspectiva legislației europene. Această propunere face obiectul dezbaterilor de la Consiliu și uh, voi coopera strâns cu raportorii pentru a continua acest proiect legislativ împreună cu dumneavoastră. Care sunt alte propunerile pe tapet? Ele vizează uh, reforma sistemului Eurodac, mai ales în ce privește returnările și migrația ilegală și apoi uh, extinderea sistemului ECRIS uh, pentru resortisanții condamnați în țările terțe. Comisia va propune o variantă modificată în consecință în iunie. Și acum aș dori să spun câteva cuvinte pe marginea propunerii pentru sistemul de intrare-ieșire, care Uh, va uh, viza uh, resortizanții din țările terțe la granițele externe ale Uniunii Europene. Vom îmbunătăți astfel securitatea și apoi vom indica statelor membre cine a intrat și cine a părăsit zona Schengen și vom putea combate terorismul și criminalitatea organizată prin identificarea suspecților, a, a, a um, autorilor și a victimelor lor. Salut Uh, munca domnului raportor TIAS de Mera și a comisiei dumneavoastră pe marginea acestei propuneri și aștept cooperarea viitoare cu mare, cu mare nerăbdare. Sperăm să ajungem la un rezultat de succes. În fine, aș dori să mă refer la propunerea privind Sistemul European de Călătorie și de Autorizație, ETIAS. El va permite evaluarea Uh, riscurilor legate de securitate și de migrație pentru uh, resortisanți de țările terțe, din țările terțe care nu trebuie să aibă viză, deci care sunt uh, scutiți de vize. Sistemul va spori securitatea europeană. În urma declarației comune, instituțiile au hotărât că această propunere să fie o prioritate legislativă și deci ar trebui să fie adoptată până la finele anului și m-aș bucura îl o, o pot sprijini pe doamna raportor, pe doamna Gar în eforturile sale uh, în acest sens. S-a sugerat că tot ce ține de ETIAS depinde de progresele înregistrate în dezbaterile cu privire la interoperabilitate. Însă în această dupămasă doream să vă spun că nu sunt sigur că corelarea este corectă. Comisia a prezentat propunerea ETIAS în noiembrie anul trecut pentru a Uh, acoperi o lacună foarte importantă uh, cu privire la călătorii scutiți de vize. Și această lacună necesită acțiuni externe pentru a spori securitatea la granițele externe. ETIAS, ca instrument de sine stătător, va acoperi această lacună, indiferent de activitatea noastră cu privire la interoperabilitate, care merge în paralel. Sigur că trebuie să luăm măsuri urgente cu privire la ETIAS și deci Comisia a optat să nu uh, prezinte o evaluare de impact. Știu că unii uh, au emis semne de întrebare, dar ne-am bazat propunerea noastră pe un studiu de fezabilitate care a fost uh, publicat împreună cu propunerea noastră. Și datorită nevoii de a acoperi această lacună de informare, instituțiile au uh, hotărât ca sistemul ETIA să devină o prioritate legislativă în declarația comună. Deci tot ce facem cu privire la interoperabilitate nu trebuie și nu ar trebui să fie o, o piedică în calea uh, propunerii uh, propunerilor discutate de către uh, cei doi uh, colegiuitori, ETIAS, propunerea pentru consolidarea SIS și alte propuneri legislative. Nu au cum să întârzie activitatea pe marginea acestor sisteme de informare de care avem nevoie și de care vom avea nevoie orice am hotărât să facem cu privire la interoperabilitate. Și aici ajung la ultima observație. Cooperarea cu privire la interoperabilitatea. Deci să ne asigurăm că sistemele de informare um, cooperează mai bine. În La sfârșitul lunii ianuarie am fost la comisia dumneavoastră și am discutat um, concluziile grupului la nivel înalt uh, cu privire la uh, sistemele de informare și interoperabilitate. S-au propus opțiuni diferite la acest grup cu privire la interoperabilitatea. Grupul își continuă activitatea și va prezenta un raport final la începutul lunii mai, cu concluzii și cu recomandări. În urma uh, publicării acestui document și, având în vedere strategia din 2016, Comisia intenționează să facă câteva propuneri concrete în atenția Parlamentului și a Consiliului la mijlocul lunii mai, ca o bază pentru o dezbatere cu dumneavoastră în legătură cu măsurile necesare pentru viitor. Mulțumesc pentru atenție, îmi cer scuze că am vorbit puțin cam mult și aștept cu nerăbdare dezbaterea din această după masă. Uh, uh, Mulțumim, domnule comisar. Este un dialog uh, pe care îl purtăm cu plăcere, deși destul de puțini colegi au făcut efortul de a fi în sală astăzi aici. Toate uh, aspectele pe care le-ați menționat ne preocupă și pe noi. O listă foarte lungă de uh, vorbitori și am să iau întâi coordonatorii, începând cu Roberto Mezzola. Roberto Mezzola. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit să ne expuneți care sunt acțiunile întreprinse de comisie în domeniul dumneavoastră. Tocmai ieri s-au întâmplat aceste atacuri la Londra la aniversarea unui an de la atacurile de la Bruxelles. Deci, încă o aducere aminte a faptului că nu putem să uh, nu putem să ignorăm acest, uh, această amenințare. Trebuie să punem uh, pe primul uh, plan al preocupărilor noastre securitatea în Europa. Aș uh, intra puțin în detaliu cu privire la proiectul uh, pilot uh, de care vorbeați. Aș vrea să vă întreb dacă acest proiect pilot se va extinde și la alte state membre, în afară de cele șase care participă. Dacă ați putea să ne spuneți și în care dintre statele membre ar putea să se extindă proiectul. În ceea ce privește decizia PRUM, e păcat că la 10 ani după adoptare încă avem atâtea state membre cărora le uh, lipsește implementarea Cred că ar fi fost uh, foarte bine să putem uh, uh, avea rezultate mai devreme. În ceea ce privește ETIAS, uh, mă bucur că ați uh, menționat valoarea de impact pentru că ieri am avut o discuție foarte îndelungată cu Comisia în legătură cu nevoia de evaluare de impact uh, uh, și dacă studiul uh, de fezabilitate este suficient. Uh, nu știu dacă sistemul uh, propus uh, va umple lacunele cu care ne confruntăm acum. Preocupările noastre și ale colegilor mei au fost în, în sensul utilității incontestabile a studiului de uh, impact, a evaluării de impact de acum înainte uh, va trebui să luăm în considerare și recomandările și să vedem cum putem coopera pe mai departe. Doamna Sipal, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domnule King, dar, uh, sincer să fiu, sunt din ce în ce mai confuză și chiar iritată ascultând fraze frumoase care spun că trebuie să um, acoperim lacunele de informație, că trebuie să cooperăm uh, și trebuie să facem acest lucru urgent, uh, nu avem timp de valori de impact. Uh, mi-amintesc că una dintre problemele de care n-am aflat la timp în afară în privința atacatorilor de la Bruxelles de anul trecut uh, a fost că sistemul de informații nu a fost folosit, uh, nu a fost folosit uh, așa cum trebuia. Decizia de la Prum a început să fie implementată din 2011. Multe state membre nu au pus însă în aplicare și unele state membre sunt în procedură de infringement pe această temă din 2016. Ne-am grăbit iarăși cu Agenția privind protecția frontierelor externe și paza de coastă și a, acum aflăm că această agenție nu prea își face treaba. De ce ne mai grăbim? Ca până la urmă să aflăm că am muncit degeaba. Și același lucru e valabil pentru Eurodac. Acum pregătim o decizie pentru a colecta și mai multe informații și eu chiar vreau să uh, vreau să văd un raport ca să-mi spună în ce măsură ne ajută amprentarea copiilor de șase ani. În condițiile în care multe state membre nu iau uh, amprentă digitală nici măcar de la solicitanții de azil uh, sau dacă le iau nu le introduc în sistemul Eurodac. Deci uh, aceste lacune informaționale sunt create de statele membre și totuși noi venim și cerem tot mai multe uh, detalii. O să fiu uh, chiar curioasă să văd uh, în ce măsură va funcționa sistemul ATS, dacă va fi implementat până atunci și în ce măsură va acoperi lacunele de informare și de comunicare între statele membre. Acum, uh, în principiu, vorbim despre necesitatea și proporționalitatea datelor. Nu sunt sigură că am ajuns în um, punctul în care să spunem că avem nevoie de mai multe informații, după care să ne trezim uh, la un moment dat că avem prea multe informații și nu știm cum să le gestionăm. Se vorbește uh, încă despre registrul pasagerilor, registrul cu numele pasagerilor și este deja greu uh, de gestionat uh, această cantitate uriașă de informații care a fost uh, uh, colectată deja. Încă o dată, dacă colectăm tot mai multe informații, cum va putea Comisia să garanteze nu doar respectul pentru protecția datelor și uh, Ehm, ehm, caracterul privat al datelor personale. Această întrebare este cu atât mai relevantă în ceea ce privește un, o bază comună de date cu privire la uh, identificarea persoanelor. ne întrebăm dacă este într-adevăr uh, util să uh, mai facem aceste comparații de date cu Europolul și Interpolul. Dacă lucrăm la uh, interoperabilitatea bazelor de date, ar trebui oare să ne așteptăm la propuneri legislative odată ce concluziile grupului la nivel înalt au fost uh, publicate? Sperăm că măcar vor fi consultări uh, adecvate între servicii sau măcar de data asta să avem și noi o evaluare de impact. Um, uh, Mrs. Stevens came, I think she's, she's had to go, but I'll, I'll take her if she comes back. Um, and for Aldi, Natalie, please. Natalie Grisbeck. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, bun venit. E o primă dezbatere prin uh, siguranța internă și cred că vine foarte curând după acest, uh, după atacul îngrozitor de ieri și tocmai uh, la un an după evenimentele de la Bruxelles. De aceea cred că mm, portofoliul dumneavoastră, domnule comisar, este foarte important și cetățenii europeni așteaptă răspunsuri de la noi în ceea ce privește securitatea din punct de vedere al calității vieții în uh, Europa. Așa cum se spune în engleză, sper că vă putea să rezolvăm împreună numeroase dosare care țin de acest domeniu al siguranței interne. Prima mea întrebare se referă la schimbul de informații despre care vorbeați în introducere. Toată lumea știe astăzi că schimbul de informații este un domeniu în care s-au făcut mari progrese pentru că este un domeniu în care există o fragmentare destul de mare Există probleme de calitate a datelor și de nivel de acces, dar în același timp uh, se găsesc în mod accelerat soluții uh, se identifică fonduri care sunt alocate suplimentar și se îmbunătățește interconectivitatea sistemelor. Deci, uh, pentru că avem această viziune, V-aș întreba ce așteptăm să ne mișcăm un pic mai uh, repede. A doua întrebare se referă la evaluarea măsurilor uh, și legislației. În introducerea noastră ați uh, lansat o evaluare globală. Pe 3 aprilie vom avea o dezbatere pe această temă și v-aș cere ca, dincolo de această evaluare, să dați o evaluare concretă pentru ca să găsim cât mai curând împreună răspunsuri. Apoi, în domeniul uh, infracționalității cibernetice, v-aș uh, pune o întrebare legată de uh, rezistența cibernetică Și din nou reau întrebarea ce se face concret în plan european pentru a îmbunătăți această rezistență în fața uh, fenomenului infracțional. Cum uh, vă veți uh, orienta acțiunile? Acum 48 de ore Statele Unite au impus noi restricții în ceea ce privește Ehm, tabletele și ehm, calculatoarele, laptopurile care nu mai pot fi luate în cabină de către pasagerii zborurilor din anumite țări. Marți, eh, Regatul Unit a eh, adoptat restricții similare și vreau să știu care este poziția noastră în calitate de comisar față de aceste măsuri. Iudit acum din partea verzilor. Mulțumesc. Domnule președinte, dacă îmi permite să fac o comparație între introducerea domnului comisar și uh, interoperabilitatea sistemelor cibernetice și al, acest al cincilea raport în legătură cu siguranța internă a Uniunii. În uh, raportul nostru de activitate mi s-a părut foarte interesant să găsesc o subliniere cu privire la deradicalizare, uh, cum să-i tratăm pe jihadiștii uh, din Uniune, v-ați referit și la țintele soft și cum să tratăm în general aceste amenințări de securitate interne. Continui să subliniez că trebuie să facem eforturi pentru identificarea, prezicerea și combaterea amenințărilor din interior. Propunerile din, uh, care, care sunt acum pe masă se concentrează foarte mult asupra amenințărilor din afară. Și mi se pare problematic acest lucru. O să iau uh, exemplul Eurodac, care în prezent uh, negociază un sistem de a permite Uh, să funcționeze regulamentul Dublin, să uh, identifice solicitanții de azil și acum se transformă într-un sistem pentru returnare și pentru anchete uh, penale. Mi se pare că aceste noi funcțiuni sunt îngrijorătoare și mă întreb dacă v-ați gândit la posibilitatea falsificării unor statistici atunci când folosim Eurodac dacă copiii sunt uh, introduși în sistem de la 5 ani. Poate peste câțiva ani vom uh, vedea și mai mulți uh, copii provenind din familii de emigranți în statisticile privind criminalitatea, tocmai pentru că au uh, ajuns în Europa și s-au aflat aici la momentul potrivit. Cred că este un uh, risc în loc să ne um, uh, apropiem societățile, începem să punem din nou accentul pe insecuritate. Mă întreb, e o întrebare pe care am pus-o în pregătirea acestei întâlniri cu experții și nu mi s-a răspuns. Cred că este crucial să înțelegem de ce e nevoie de această integrare. Cum funcționează lucrurile? Avem un polițist care oprește pe cineva și poate să verifice în multe, date, în multe baze de date, face o căutare și obține sau nu obține un rezultat. Nimeni nu mi-a explicat cum funcționează sistemul, ce înseamnă un hit și ce înseamnă să nu ai un hit. Am discutat cu un polițist în urmă cu câteva săptămâni și mi s-a spus că în continuare se sărbătorește această um, interconectivitate, dar nimeni n-a putut să-mi dea un uh, exemplu ce înseamnă, într-adevăr, să dispui de informațiile potrivite la momentul potrivit. Aș vrea să înțeleg acest uh, lucru ca să știu dacă putem permite sau nu acest tip de interoperabilitate. Doamna Holmeier, mulțumesc foarte mult, dragi colegi, domnule comisar. În primul rând, mă interesează să aflu ce state nu au pus încă în aplicare Convenția de la Prüm, pentru că din august 2011 e foarte mult timp pentru, a trecut foarte mult timp uh, pentru punerea în aplicare și se vede că este cazul să se facă o punere în aplicare cât mai rapidă, se vede, și din, se vede necesitatea și din atentatele care s-au întâmplat. Îmi pare rău că nu s-a întâmplat acest lucru uh, că, și că nu s-a deschis o procedură de infringement în 2012-2013, pentru că s-a constatat uh, deja de pe atunci că unele state nu au aplicat Convenția de la Prüm. Ne puteți uh, spune mai multe despre grupul de lucru la nivel înalt pe interoperabilitate? Mi se pare foarte important și v-aș fi foarte recunoscătoare dacă Comisia și statele membre ne-ar putea da mai multe exemple. Am auzit ieri la prezentarea despre Europol mai multe exemple de conectivitate eșuată între bazele de date, pentru că um, poliția are dificultăți în a le accesa, în a le folosi și așa a spus și colega Sargentini, tocmai de aceea apar lacune pentru că unele date sunt disponibile la unele servicii de poliție și nu pentru altele. Astfel apar uh, lacune care fac să nu se poată accesa informația în mod suficient de rapid atunci când este necesar. Mai am încă o întrebare legată de analiza datelor. Tot ieri, la conferința despre Europol, am înțeles că este foarte important ca datele existente să fie și analizate, sau informațiile să fie analizate. Ar fi posibil ca aceste uh, unități de analiză pe care le avem la dispoziție, care sunt încă relativ uh, uh, mici, să fie puse la dispoziția statelor membre, ca statele membre să poată să ceară ajutorul Europol într-un uh, cadru de timp uh, adecvat și să poată utiliza în mod adecvat informațiile. Mulțumesc. Thank you very much. Mrs. Cinici, please. Grazie Presidente grazie Commissario King per la sua presenza qui oggi. Cinici, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Și eu uh, voi merge la Roma pentru aniversarea tratatului, însă trebuie să-mi exprim uh, mai întâi uh, Uh, solidaritatea față de victimele uh, atacurilor de uh, ieri și de acum un an. Acum, uh, în ceea ce privește tematica reuniunii noastre, atentatul de ieri a adus uh, dovada că aceste uh, incidente sunt uh, uneori imprevizibile și atunci se pune întrebarea ce trebuie să facem, ce putem face. Uh, e nevoie de o cooperare sporită, extinsă, mai ales în domeniul schimbului de informații, pentru a lupta împotriva acest, acestui tip de criminalitate. Vă mulțumesc pentru prezentarea noastră completă, foarte sintetică. V-aș întreba însă ce urmează. S-a spus uh, că sistemul este fragmentat și sunt probleme de acces. S-a vorbit despre decizia de la prima. Aș uh, vrea să vă pun și o întrebare. Aveți cumva indicații precise în legătură cu țările care transferă mai mulți uh, bani decât altele, pentru că în anumite cazuri, în unele state utilizează în mai mică măsură uh, rezultatele acestor, acestor schimburi de informații. Am uh, dubii și le împărtășesc dubile deja exprimate în legătură cu uh, eficiența acestor sisteme. S-a mai vorbit despre nevoia unei interfețe unice în ceea ce privește schimburile de informații. Sigur că aceste uh, sisteme sunt necesare, însă pentru operatori uh, uneori este dificil atunci când trebuie să fac uh, să, să colecteze aceste informații. Cred că ne lipsește o, inform- o interfață unică, ceea ce ridică probleme. V-ați referit și dumneavoastră la faptul că mai este și o problemă ce ține de uh, criminalitatea informatică. Acest, uh, acest tip de criminalitate este un pericol pentru cetățeni, uh, desigur, pentru cetățenii care lucrează sau navighează pe internet, dar și pentru statele membre și pentru guvernele noastre. Ar fi util uh, să ne mai spuneți câteva cuvinte în legătură cu aceste aspecte. Next is Mr. Coelho, please. Mulțumesc, domnul Coelho. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezență, domnule comisar. Mă alătur colegilor și îmi exprim și eu solidaritatea Uh, și de asemenea compasiunea pentru compatrioții dumneavoastră în acest moment uh, de doliu. Înțeleg că discutăm aici despre sistemele existente, despre baze de date care sunt deja uh, în funcțiune. Cred că este important să verificăm ceea ce există deja, să aprobăm instrumentele care au fost propuse și abia atunci să verificăm, să ne gândim ce ar mai fi necesar în plus. Salut ce ați spus despre interoperabilitate. Cu siguranță acesta este un punct de pornire pentru următoarele discuții. Însă, domnule comisar, aș dori să subliniez că uh, acțiuni suplimentare în domeniul interoperabilității uh, și strategia de management a Uniunii Europene trebuie puse la punct numai după ce aprobăm sau respingem sistemele deja propuse și deja existente. După cum ați spus și dumneavoastră de la începutul mandatului de comisar, trebuie să fim pragmatici și cel mai bun mod de a oferi o securitate sporită cetățenilor noștri este să ameliorăm ceea ce avem deja. Sistemul de informații Schengen la care ne-am referit este un exemplu bun în acest sens care se dezvoltă în, uh, prin consultarea cu părțile interesate și prin evaluarea suplimentară a riscurilor. Am uh, avut plăcerea să lucrez în calitate de raportor cu dumneavoastră și cred că facem o treabă bună. Sunt de acord cu ce ați spus în legătură cu amprentele. Ca să fiu sincer, uh, datele biometrice erau deja prevăzute încă din SIS-2 și nu am profitat uh, suficient de acea prevedere legală, și a, nu doar în ceea ce privește stocarea datelor, ci și în ceea ce privește procedurile necesare pentru a uh, beneficia de amprente. Pe de altă parte, avem și alte sisteme ca PNR și sistemul de la prim. După un an, iată că nici măcar jumătate din uh, statele membre nu au pus în aplicare PNR-ul. Uh, Decizia de la Prüm, despre care ați vorbit și dumneavoastră, iată că uh, acum a ajuns la 9 ani de la adoptare și 6 ani de când a trecut perioada de punere în aplicare. Și încă sunt sta- 6, uh, 5 state membre care nu respectă prevederile. Și nici măcar nu uh, transmit statistici alte state cu privire la utilizarea acestei decizii. Încă ceva, eu am uh, susținut totdeauna un uh, schimb de informații mai bun, nu de mai multe informații și spun asta de ceva timp. În uh, conformitate cu datele de la comisie, datele trimise în sistemele Europol sunt tot mai numeroase. Ce vreau eu să vă întreb este aruncăm pur și simplu totul în sistem la grămadă sau statele membre furnizează informații mai bune Europol? Și dacă da, ce a provocat schimbarea? Mulțumesc! And... Mulțumesc, Carlos. Uh, Sophie Infeld. Thank you, Chair, and... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, și mie mi s-a părut important să particip la această dezbatere astăzi, acum mai mult ca niciodată. Ca și ceilalți, îmi pare rău de ce s-a întâmplat ieri și sunt și furioasă. Pentru că am auzit că acum statul islamic uh, a, și-a asumat acest atac, însă au făcut asta cu toate atentatele. În ultimele luni au fost o grămadă de indivizi uh, beți, drogați, uh, dereglați, care se cred eroi sau mai știu eu ce. Tipul de ieri avea un cuțit și o mașină Sunt niște vagabonzi jalnici, însă cred că sunt atât de puternici și sunt foarte supărată pentru că fac mult rău. Mai ales că după fiecare atentat auzim același lucru repetat. Nu vom lăsa acest lucru să ne afecteze um, stilul de viață. Și ce facem după aceea este să continuăm să distrugem statul de drept și drepturile fundamentale. Uh, la care tot, uh, din care tot tăiem bucățele constant în ultimii 15 ani. Ați vorbit despre acoperirea lacunelor de informații. Niciun om întreg la minte nu s-ar opune, e drept, dar ce înseamnă asta exact? Eu susțin cu plăcere orice inițiativă de mai bună partajare de informații. După cum știți, eu sunt pentru schimbul automat de informații, însă, dacă ne uităm de exemplu la atacul de ieri, tipul acela era născut în Regatul Unit și era cunoscut de MI5. Se știa că e un extremist radicalizat, sau cum vreți să-i spuneți. Deci, la ce ne-a folosit că se știa acest lucru? Fiecare atentat care s-a petrecut pe sol european de, din 11, uh, din 9 uh, noiembrie, Uh, a fost uh, provocat de cetățeni europeni și care erau cunoscuți. Deci ce putem face cu toate informațiile pe care le avem? Ca cele pe care le avem despre persoana de ieri. Cum facem ca să detectăm un individ și să-l împiedicăm ca într-o zi să nu se trezească dimineața, să-și ia un cuțit, să se suie în mașină și să facă ce a făcut cel de ieri? Acum o oră, acum jumătate de oră, alt nebun s-a suit în mașină și am mers pe străzile din uh, Antwerp. Poate era un șofer prost, poate era terorist, nu se știe, dar uh, aceste atentate se copiază, sunt imitate. De unde să știm? Putem să punem un chip fiecărui om din lume, însă tot nu o să-i detectăm pe acești oameni. Vorbim de acoperirea lacunelor de informații, dar ne trebuie altceva. Și dumneavoastră, când ați intrat în funcție, ați vorbit foarte mult de cealaltă parte, de prevenție, de aspectele sociale. Ce face exact Comisia pe partea aceea? În legătură cu EPNR, nu o să zic că v-am spus, dar v-am spus. Am uh, prevăzut exact acest lucru anul trecut când am votat și să știți că eu am votat împotrivă oricum. Uh, pentru că e exact același parcurs ca la directiva privind reținerea datelor. Nu se va pune în aplicare și până la urmă uh, se, o vom lua de la capăt. De ce o tot ținem așa? E o prostie și nu are nicio treabă cu securitatea. Data trecută când am discutat, ni s-a promis că vom primi informații actualizate în scris, inclusiv în legătură cu aspectele bugetare, pentru că Uniunea Europeană uh, cheltuiește 130 de milioane de euro pe uh, PNR și eu aș vrea să știu ce se întâmplă exact cu banii aceștia. Încă o întrebare, ați vorbit de Franța, ați lăudat Franța că nu a anulat campionatul de fotbal, sunt de acord. Însă ce părere avem despre uh, starea de alertă prelungită din Franța? A trecut deja un an și jumătate. Credeți că este justificat că alte sau că și alte state o vor lua pe calea aceasta? Pentru că dacă vorbim despre o a stilului nostru de viață, atunci starea de alertă trebuie să fie o excepție, nu uh, o regulă. Doamna Lauristin este ultima pe listă. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să continu ce spunea Monica, pentru că uh, mă interesează și pe mine analiza datelor. Ne aflăm într-o situație foarte bizară. Când vorbim despre protecția datelor, despre caracterul privat, uh, toată lumea se teme că orice individ ar putea fi urmărit, uh, că se vor face profilări ale tuturor cetățenilor peste tot. E o convingere profundă de care trebuie să ținem cont, însă situația reală Uh, iată care este persoana de ieri de la Londra, era cunoscută de MI5 de mult și totuși nu a putut fi detectată. Nu era profilat, a fost absolut neașteptat ca acea persoană să apară brusc undeva și să facă ce a făcut. Deci e o mare diferență între aceste două situații. Și din punctul meu de vedere, ce contează foarte mult este calitatea analizei datelor. Pentru că nu cred că trebuie să avem doar baze de date enorme, ci să ne asigurăm că profilarea se face în sensul cel mai pozitiv, că folosim profilarea pentru a preveni acest tip de evenimente. Și am o întrebare legată de resursele pe care le alocă Comisia pentru a avea cel mai ridicat nivel de cercetare în acest domeniu, pentru a avea cele mai ridicate standarde de crearea de cunoștințe noi și de metodologii noi pentru că uh, e o treabă foarte profesionistă. Nu putem noi, ca politicieni, să venim și să spunem, păi trebuie să faceți mai bine analiza. Putem să vorbim o mie de ore, dar nu o să se întâmple nimic, pentru că tot nu o să apară niște oameni de nicăieri care să se priceapă la analiză de calitate superioară și să fie capabil să creeze sisteme, pentru că uh, bazele de date sunt sisteme, nu sunt așa niște grămezi de date. De asemenea, ne interesează ameliorarea sistemelor, cum spuneam, nu doar datele, ci sistemele, cum se poate ameliora analiza și ce se poate întâmpla cu forțele de aplicare a legii, cu ofițerii responsabili de utilizarea datelor ei, cum sunt pregătiți în acest domeniu. Am uh, mari dubii în legătură cu statele care, despre care spunem că sunt rămase în urmă. Uh, Pur și simplu oamenii nu știu ce să facă cu datele pe care le au cu sistemele sau n-au încredere în acele date, n-au cunoștințe, n-au capacitatea intelectuală. Cum putem să ridicăm nivelul intelectual ca să poată fi mai bine folosite datele și să astfel să fie sporită securitatea? Și în țara mea, avem uh, un uh, centru de securitate NATO care uh, este similar cu LISA. Aș vrea să vă întreb dacă eu LISA ar putea deveni un centru de competență. Mulțumesc. Doamna mai voiați să reveniți? Da, domnule comisar, un lucru important la care m-am gândit după intervenția lui Sofie Infeld. Cred că noi, uh, Comisia Libe, nu trebuie să avem un rol de acuzator, ci trebuie să recunoaștem că între timp, în multe state membre, multe atentate au fost împiedicate, ceea ce este foarte bine. S-a făcut schimb de informații în multe cazuri. Da, am văzut la, la Anvers uh, că era acea mașină pe străzi, uh, însă a fost oprită, s-a detectat și deci schimbul de informații de multe ori funcționează au fost multe atentate planificate în cazul cărora poliția a reacționat foarte rapid și uh, a oprit acele persoane. Deci disponibilitatea există. La fel și în cazul de la Londra, nu putem să spunem că este un argument împotriva măsurilor luate până acum. Confundăm merele cu perele. Sistemul PNR nu este un sistem creat doar pentru a combate terorismul, n-a spus nimeni asta, este doar o metodă, un element din multe altele pentru a permite combaterea criminalității organizate. Este un element de, care permite combaterea terorismului și mă aștept ca statele membre să facă progrese și unele deja au făcut. Și de aceea am vrut, domnule comisar, să intervin din nou Cred că este foarte important uh, să ținem cont și de toate rezultatele pozitive și să le menționăm și pe acele aici la comisia noastră. Să menționăm și acele cazuri care, datorită PNR, au fost împiedicate sau au fost rezolvate. Să nu spunem că doar uh, nu se întâmplă decât atentate și totul este negativ. Voiam neapărat să spun acest lucru uh, pentru că eu nu cred că e cazul ca noi la Libe să fim un fel de protestatari. Noi trebuie să fim niște parteneri de discuție și să colaborăm constructiv. Doamna Infeld, cred că doamna Holmeier acceptă că avem libertate de exprimare pe acest uh, continent și că aveam și eu dreptul să-mi exprim opinia. Domnul Moraes, sigur că da, sigur că da. Aș încheia dezbaterea aceasta, aș rezuma-o spunând că când vorbim despre prevenție, într-adevăr, când vedem cât, câte atentate au fost împiedicate, ne dăm seama că se fac multe și noi la comisia noastră avem multe informații în acest sens și știm că multe atentate au fost prevenite. Însă e normal să nu apară în dialogul despre securitate pentru că au fost împiedicate, deci nu știm multe despre ele, mai ales sunt informații secrete care nu sunt transmise public. Probabil că tot ce apare în dialogul privind securitatea sunt chestiuni care apar atunci când avem necesitatea de a legifera. De exemplu, la PNR, data limită e 2019. E clar că unele state membre nu sunt pregătite să termine până atunci. Însă e clar că avem de a face cu un domeniu complicat. Avem și prevenirea, avem și alte domenii. Însă cred că trebuie să discutăm în mod structurat. Nu știu de ce spun toate acestea. Cred că încerc să mediez ceva ce nici nu trebuie mediat. Nu știu de ce am spus toate aceste lucruri. Minutul nu o să-l primiți înapoi. Însă să faci pe mediatorul între Sophie Infeld și Monica Holmeier, nu știu dacă are sens, eu am făcut-o. E joi după miază, a fost o săptămână grea, hai să fim sinceri. Bun, dar nu vreau să minimalizăm prevenția, e un subiect important. Nu vreau să luăm în glumă. Bun, cred că lumea se întreabă de ce vă mulțumesc tuturor pentru prezență. E joi după amiază, e o reuniune reprogramată de altă dată. Unii au fost și la reuniunea pregătitoare, însă totul a fost reprogramat, domnul comisar și-a schimbat ordinea de zi, agenda și deci reușim să avem acest dialog numai pentru că toată lumea a fost flexibilă și a reușit să vină. Domnule comisar, aveți o listă întreagă de subiecte, multe legate de punerea în aplicare, dar și altele. Și am avut multe dezbateri săptămâna aceasta și cu ETIAS și am dezbătut multe alte lucruri. Deci vă rog să faceți tot ce puteți uh, ca să acoperiți toate subiectele. And, um... Mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care sunt uh, atât de implicați uh, pe toate aceste probleme. Aș dori să mulțumesc pentru solidaritatea exprimată în legătură cu această lungă litanie de atentate teroriste. O să încerc să răspund la cât de multe întrebări uh, pot. Dacă constatați că nu v-am răspuns la întrebare, vă rog să îmi spuneți. Dacă nu știu răspunsul, atunci o să vă răspund în scris mai târziu. În legătură cu structura, încerc să-mi structurez răspunsurile. Așa cum domnul Coelio, printre alții, a subliniat, întrebarea cea mai importantă astăzi este ce facem cu sistemele actuale. Și mulți dintre dumneavoastră ați reflectat observațiile mele atunci când ați abordat acest subiect. O să încerc să răspund la observațiile dumneavoastră. Pe drept cuvânt, o parte dintre dumneavoastră ați uh, mers chiar mai departe, pentru că avem un dialog cu privire la securitate și v-ați referit, uh, de exemplu, la interoperabilitate și relația între interoperabilitate și aceste sisteme și uh, chestiunile legate de interoperabilitate. O să mă refer la ele, dar am observat că e un subiect la care va trebui să revenim. Mi-am dat seama de acest lucru. O parte dintre dumneavoastră a spus întrebări legate de preîntâmpinare. Să acționăm și să, înainte de radicalizare, să lucrăm cu comunitățile respective și să identificăm pe, pe, pe uh, persoanele uh, expuse radicalizării. Doamna Sargentini a vorbit despre acest subiect. Nu vreau să mă antepronunț sau să le evit. Am discutat acest lucru, aceste lucruri la cu ocazia unuia dintre uh, rapoartele de progres cu privire la Uniunea Securității. Am vorbit despre aceste subiecte, chiar ieri am vorbit la o lansare de carte, uh, cele mai bune practici în domeniul uh, combaterii radicalizării. Pe pagina internet a Comisiei figurează observațiile mele acolo. Îmi pasă mult de toate aceste subiecte legate de combaterea radicalizării sau prevenirea ei în comunitățile noastre și dacă doriți să discutăm mai mult despre acest subiect, o fac cu mare plăcere. Doamna Infeld și alții ați pus o întrebare practic în forme diferite cum am tras învățămintele acestor atentate care au avut loc, care tot au loc. Noi încercăm să desprindem uh, învățăminte de pe urma acestor uh, atentate. Încă o dată am vorbit și scris uh, despre acest subiect uh, chiar săptămâna trecută, dar asta nu înseamnă că vom putea preveni sau opri alte atentate viitoare. O parte dintre ele, și vă spun sincer, sunt foarte greu de prevenit. Mai ales dacă e vorba de o persoană, chiar dacă e vorba de o persoană care la un moment dat a fost în colimatorul uh, agențiilor de aplicare a legii sau a, uh, al poliției. Nu orice astfel de persoană poate să fie supravegheată non-stop. Modalitățile de operare sunt diferite, dar în orice caz se evaluează potențialul risc legat de persoana respectivă. Și există situații în care cineva care uh, a fost o astfel de persoană riscantă, a fost scoasă de pe listă și apoi, poate datorită unui nou uh, episod, o fază de radicalizare rapidă, a săvârșit un atentat. Am avut astfel de situații și, din păcate, mă tem că vom mai avea astfel de situații și pe viitor. Și dacă această persoană proaspăt sau radicalizată sau re-radicalizată hotărăște să folosească mijlocul uh, cel mai la îndemână pentru a-și uh, săvârși atentatul și dacă izolează, dacă acționează izolat, nu uh, publică nimic pe rețelele sociale ca să nu trezească bun. El e foarte greu să faci ceva. Și când vorbim despre măsurile pe care împreună le adoptăm pentru a crește securitatea, cred că este foarte important să evităm să lăsăm impresia greșită, cumva că am putea elimina toate riscurile, pentru că nu e corect. Nu e așa. Riscul zero nu există pur și simplu. Asta înseamnă însă că e greșit să încerci și să ai o evaluare realistă, să iei măsuri atunci când se poate? Nu. Cred că e de datoria noastră să procedăm astfel și cred că e și misiunea noastră comună a tuturor. Eu uh, voi evalua politicile, uh, m-am angajat în fața dumneavoastră uh, în timpul verii, uh, deci la vară vom uh, avea o astfel de evaluare, vom avea între timp însă și alte schimburi pentru pregătirea acestei evaluări. Sunt sigur că această evaluare nu va mulțumi pe toată lumea, dar în orice caz, măcar va aprofunda evaluarea pe care o avem în uh, acest domeniu al uh, uh, securității. O pistă posibilă și a fost menționată de dumneavoastră o reprezintă problema cheia a punerii în aplicare. Pe noi ne preocupă la modul cel mai serios această chestiune a punerii în aplicare PNR-ul este un exemplu menționat, e foarte relevant. Avem un uh, proiect de implementare pe care vi l-am trimis. Cred că v-am trimis și informații cu privire la finanțare. Dacă nu sau dacă doriți o actualizare, vă o pot pune la dispoziție pentru că nu avem nimic uh, de ascuns. Procedăm la modul foarte transparent, la fel cum am făcut cu finanțarea suplimentară de 70 de milioane pe care am acordat-o în acest an pentru a ajuta statele membre care au nevoie de ajutor suplimentar. Dacă mai există și alte elemente legate de transpunere sau de uh, implementare, vă suntem la dispoziție. Uh, președintele, pentru PNR termenul este 2019. Nu, uh, domnul King spune 2018, primăvara lui 2018. De ce v-am întrerupt? Este pentru că construcția este atât de lentă. Asta spun colegii, termenul este puțin cam prea departe. Am, i-am avut uh, și pe miniștrii de interne din Franța și din uh, Germania. E un subiect foarte important. Vor veni și o să, o să le punem această întrebare și lor. Sunt de acord cu, cu, cu tine. Mi-ar plăcea și mie să mergem mai repede. Și dacă mă ajutați, să mi-aduc contribuția la faptul că această problemă să fie prioritară, atunci v-aș fi recunoscător. Nu sunt de acord cu una sau două intervenții. E pentru că dacă ceva e greu de pus în aplicare, eu nu cred că trebuie neapărat să uh, abandonăm. Aceste sisteme, într-adevăr, uh, se dovedesc a fi foarte greu de pus în aplicare în unele state membre, ceea ce nu înseamnă însă că nu vom ajunge la un moment dat să le lansăm. Uh, declarația de la Pulm este o provocare, într-adevăr, dar am abordat-o în mod foarte deschis. Nu încercăm să ascundem nimic. Încă o dată, v-am informat în legătură cu procedurile de încălcare, de infringement. Grecia, Irlanda Italia, Portugalia și Croația fac, fac obiectul unei astfel de proceduri de încălcare a legii. Toate aceste state ne-au răspuns, analizăm răspunsurile. Ce vă pot spune e că sunt la niveluri diferite de pregătire și am mai spus acest lucru la această comisie. Dacă considerăm că, dacă considerăm că gradul de pregătire nu este suficient, atunci vom trece la faza următoare a procedurii de uh, infringement. Iată care sunt chestiunile care sunt uh, cumva uh, în afara subiectului discutat astăzi, dar nu voiam să evit niciuna uh, dintre ele. Îmi cer scuze, proiectul AFIS uh, face parte din uh, ordinea de zi de astăzi. Acum, referitor la uh, subiectele care sunt pe ordinea noastră de zi de astăzi. Proiectul pilot AFIS va fi deschis tuturor statelor membre, sper că destul de repede, pentru că avem temeiul juridic și toate statele membre și-au exprimat interesul. Din păcate, aba nu, din fericire, mulțumesc, cele șase state membre care au uh, fost implicate în acest proiect sunt Austria, Germania, țările de jos, Portugalia, Letonia și Elveția, care ni s-a alăturat ca asoci asociat uh, Schengen. Acum, sistemul ETIAS nu mă surprinde și înțeleg că simțiți uh, o doză de frustrare în legătură cu evaluările de impact în acest domeniu, însă acolo unde există urgențe reale, nu vă pot promite că întotdeauna vom avea la dispoziție o panoplie vastă de evaluări de impact, însă în cazul acesta al uh, sistemului ETIAS ne-am bazat propunerea pe un studiu de fezabilitate pe care l-am văzut, care are 200 de pagini. L-am publicat împreună cu propunerea. S-au evaluat diversele opțiuni posibile și impactul lor eventual. Nu s-a uh, dus la un uh, Consiliu pentru Evaluare de Impact, deci nu putem vorbi despre o evaluare de impact uh, um, de plină. Dar suntem gata să continuăm în orice cadru ne propuneți în bilateral, dacă doriți, putem continua dezbaterile pe uh, marginea opțiunilor, a dovezilor pe care le-am uh, obținut. Dacă vi se pare interesant, am înțeles că există o, o reuniune pregătită la începutul lunii aprilie cu raportorii din umbră, deci poate că ar fi util. Și am notat și am spus acest lucru și în discursul meu de introducere, am înțeles că toate instituțiile înțeleg că e iminent ca acest uh, sistem să fie adoptat cât mai repede, pentru că uh, sistemul a fost uh, identificat ca o prioritate în declarația interinstituțională comună. Grupul de, nivel la nivel, grupul de experți la nivel înalt acum. Cum această Acum acest grup va interacționa sau activitatea lui uh, se va suprapune pe cea sistemelor existente. Aș dori să vă spun un lucru. Următorul pas va fi raportul final al acestui grup, pe care îl vom pregăti, îl vom prezenta la începutul lunii mai. În urma acestuia vom uh, prezenta în atenția Parlamentului și a Consiliului propuneri concrete ca bază de dezbatere. Eu sper să reușim să vi le prezentăm pe la jumătatea lunii mai. Sper să nu fie surprize mari, pentru că am mai avut dezbateri, mulți dintre dumneavoastră au pus întrebări în această după masă în legătură cu uh, activitatea acestui grup la nivel înalt, precum uh, interfața unică și ideea unui, unei baze comune care arată faptul că avem o dezbatere în legătură cu uh, posibilul rezultat al activității acestui grup, dar vom avea un raport uh, și cu care va conține și propuneri concrete. Și apoi vom avea o dezbatere comună cu Parlamentul și cu Consiliul în legătură cu uh, măsurile pe viitor. Probabil că va fi nevoie și de schimbări legislative și deci se va aplica procedura obișnuită. Obiectivul nostru pentru dezbatere e să uh, avem o strategie comună, o înțelegere comună a felului în care gestiunea datelor de securitate în europeană să fie mai uh, eficientă, cu respectarea drepturilor fundamentale și apoi să cooperăm împreună pe uh, baza acestei foi de parcurs sau acestei strategii comune. Vom discuta cu dumneavoastră această foaie de parcurs uh, și încă o dată aș dori să subliniez și aspectul care a fost menționat de uh, domnul Coelho și de alții, trebuie să finalizăm dosarele pe, în curs și, în paralel, trebuie să organizăm și o dezbatere în legătură cu uh, planul pe viitor privind interoperabilitatea. Mi-ar plăcea să discutăm acest lucru împreună, dar punerea în aplicare a planului de acțiune privind interoperabilitatea va trebui să intervină după ce vom fi finalizat dosarele în curs. Vi se pare că e rațional să procedăm astfel? Cred că da, având în vedere situația. Asta înseamnă însă că dacă avem acest program convenit privind interoperabilitatea, vom descoperi că am luat măsuri care fac trimitere la dosare pe care le-am închis? Da, e posibil. exact așa cum procedăm și cu sistemul SIS. Deci nu cred că încercăm să facem o revoluție în ce privește metoda de lucru. Și, în orice caz, aceasta mi se pare modalitatea cea mai constructivă de a uh, continua pe viitor. Au mai fost și alte subiecte care au intervenit în dezbatere. Nu vreau să vă răpăs prea mult timp. Probabil că nu le vom aborda pe toate astăzi. Unele de ele se referă la activitatea cu privire la interoperabilitatea. Vom reveni ulterior la ele. Noi credem că calitatea datelor, atât uh, introducerea datelor și apoi analiza acestora, calitatea analizei sunt aspecte foarte importante și sperăm să putem discuta propuneri concrete cu dumneavoastră, inclusiv propuneri pentru finanțare și pentru folosirea cercetării pentru a promova calitatea uh, datelor, analiza datelor. Suntem de acord că dacă obținem informațiile la timp e foarte important, deci vom uh, face o propunere concretă cu privire la interfața căutare unică, astfel încât polițistul, polițistul grănicerul să primească informația, informația relevantă de la această interfață. Suntem de acord că trebuie să explicăm cât mai bine avantajele unui uh, sistem comun. Dar nu vom uh, face progrese decât dacă vă convingem pe dumneavoastră, pentru că va fi nevoie de ceva modificări legislative. Eu personal sunt foarte puternică pentru, dar în orice caz vom avea posibilitatea să discutăm toate aceste aspecte la modul cât mai amănunțit. Sunt de acord că trebuie să facem ce trebuie cu privire la victimele, punerea în aplicare a măsurilor din directiva respectiv, respectivă este pasul următor. Mi-ar plăcea să avem o dezbatere cu privire la criminalitatea cibernetică și riscurile legate de internet, reziliența cibernetică e un concept pe care îl vom pune în practică în această primăvară cu dezvolt, propunerea pentru dezvoltarea pieței unice digitale pe care o va face pre, uh, comisarul ANSIP și care va uh, conține și un capitol cu privire la securitatea cibernetică și reziliența cibernetică. Deci, dacă doriți, putem discuta și acest subiect. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, și apoi o să-mi spuneți dacă v-am răspuns la toate întrebările, securitatea aviatică. Știu că ați avut dezbateri. SUA a luat măsuri Regatul Unit a luat măsuri puțin diferite. Am fost în contact cu autoritățile britanice, am discutat aceste decizii și autoritățile vor avea ocazia săptămâna viitoare la o întâlnire cu uh, experți în domeniul securității aviatice, la începutul săptămânii viitoare, să prezinte și celorlalte state membre logica lor, filozofia de ce au luat aceste măsuri care, dacă am înțeles eu bine, nu vizează anumite tipuri de date, ci uh, mai ales uh, grupuri, de exemplu, Al-Qaeda Al -Qaeda și evaluarea contramăsurilor necesare. Dar experții mm, vor discuta săptămâna viitoare acest subiect și o să vă țin la curent în legătură cu această dezbatere. Okay, thank you very much, Commissioner, for answering. Oh, that last one was from me. Mulțumesc. Sunt convins că colegii vor uh, transmite răspunsurile și colegii noastre care au lipsit astăzi. Vă mulțumesc că ați uh, asistat la acest uh, prim dialog. Știu că unii dintre noastre v-a schimbat programul pentru a uh, participa. Am discutat și luni împreună cu membrii, cu, cu Consiliul Mulțumim încă o dată domnului comisar uh, pentru participarea la acest schimb de vederi.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

Colleagues, um, if you're ready, we can just... Dragi colegi, dacă suntem, sunteți gata, trecem la acest ultim uh, punct uh, de pe ordinea de zi. Domnul Soreca este aici, deci este vorba de o, un aviz de punere în aplicare a Registrului Pasagerilor. Pe 19 februarie Comisia a publicat uh, rapoartele de punere în aplicare pentru uh, urmărirea finanțării teroriste și uh, registrul pasagerilor. Uh, Luigi Soleca, director uh, pentru securitatea al Digi Home, va face această prezentare. Ieri am avut un alt reprezentant, uh, un alt director din Digi Home, domnul Pike, care doamna Pike, care a vrut să spună ceva la sfârșitul sesiunii. Până urmă n-am mai spus-o, dar uh, ideea era că a fost uh, ultima zi de lucru la comisie, pentru că se pensionează. Uh, nu pot decât să o felicit pentru uh, activitatea desfășurată până acum, uh, iar acum uh, îi dau cuvântul lui uh, Luigi. Mulțumesc, mulțumesc, Claude. Îmi face plăcere să vin în fața dumneavoastră. Într-adevăr, Belinda Paik uh, se pensionează după o carieră îndelungată și de succes în diverse departamente ale Comisiei. Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi a dat să vă prezint rezultatele celor două, ultimelor două revizuiri de până în aplicare a acordurilor um, privind uh, finanțarea teroristă și registrul pasagerilor cu Statele Unite. Voi uh, vorbi câteva minute și apoi vă stau la dispoziție pentru întrebări. Transferul de date personale în afara Uniunii rămâne, desigur, o temă sensibilă în Europa și de aceea asigurarea Ehm, faptului că obligațiile și atașamentul nostru la acordurile internaționale eh, negociate în numele Uniunii și care ne permit eh, transferul de date personale în eh, afara Uniunii ehm, este vital pentru a ne asigura că datele personale ale, cetățenilor sunt uh, procesate în mod corect. Uh, revizuirile au avut loc într-o atmosferă de cooperare uh, împreună cu colegii americani, n-am avut probleme în legătură cu uh, registrul pasagerilor. Am participat cu oficial de la comisie și cu un expert uh, francez în protecția datelor și un expert uh, în legislație britanic. Păi, am încercat să înțelegem cum uh, se folosesc mai bine datele de către autoritățile americane. Încercăm să vedem cum abordează aceste informații. Au participat și participa, uh, reprezentanții ai două autorități uh, de protecție a datelor și un reprezentant al Eurojust. Raportul pe care îl aveți în față este un raport european, dar Statele Unite ne-au dat uh, posibilitatea de a furniza uh, feedback cu privire la aceste observații. O să vă spun și ce informații nu am uh, luat uh, în considerare pentru că nu le împărtășim. În ceea ce privește aceste rapoarte, nota este în general uh, pozitivă. Înțelegem că autoritățile um, americane în general respectă acordul pe care îl, acordurile pe care le avem. Statele Unite au pus în aplicare acordul în uh, conformitate cu condițiile de derulare convenite și toate recomandările făcute după precedenta revizuire din 2013 fie au fost puse în aplicare, fie au fost uh, îmbunătățite. Și o să vă spun imediat uh, ce am cerut uh, autorităților americane să facă. În ceea ce privește um, îmbunătățirile, acestea rămân necesare, dar și vor face uh, subiectul următoarei evaluări comune a acestor uh, acorduri. O să vorbesc întâi despre registrul pasagerilor, despre acest uh, raport. În ceea ce privește constatările, nu o să intru în detaliu pentru că timpul e scurt, dar aș vrea să menționez câteva lucruri care consider că trebuie spuse. După cum știți, uh, sfera de aplicare este uh, aceea zborurilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, dar am verificat și am constatat că Statele Unite aplică aceleași cerințe de securitate pentru toate registrele pasagerilor pe care le înregistrează și le procesează, fie că e vorba de zboruri interne sau externe americane. Departamentul de Securitate Internă american uh, în continuă să aplice filtrele cu privire la cele 19 elemente de identificare a datelor. Ni s-a spus că autoritatea vamală și de frontieră americană nu uh, colectează date ce țin de registrul pasagerilor. În ceea ce privește articolul 5, siguranța datelor, autoritățile americane au uh, pus în aplicare un instrument uh, specific ca să se asigure că acest uh, um, că dispozițiile, dispozițiile de ce țin de siguranța datelor cu caracter personal sunt uh, aplicate. Nu au loc uh, incidente între prima și a doua revizuire. Am verificat uh, eliminarea sau mascarea datelor um, sensibile și uh, Departamentul de Stat ne-a declarat că niciodată nu au accesat datele cu caracter sensibil. Am insistat mereu pe transparență și am și verificat uh, nivelul uh, informației disponibile on, online. Rapoartele um, um ofițerilor însăcinați cu protecția datelor și uh, se pare că niciun Eh, în nicio eh, instanță nu, s-a, eh, nu a fost nevoie de rectificări sau de corecții în registrul pasagerilor. În ceea ce privește căile de apel, care, actul care a intrat în vigoare în 2015, el este în totalitate pus în aplicare, e o evoluție binevenită care ne-a fost adusă la cunoștință. Ce mai trebuie făcut acum? Echipa europeană a făcut 10 recomandări pentru activitatea viitoare. În primul rând, um, păstrarea datelor în conformitate cu termenii acordului. De exemplu, datele PNR sunt um, împărtășite și cu alți parteneri uh, și agenții europene. Am recomandat, deci, să se ancheteze de ce un număr mare de Uh, astfel de date au fost uh, corelate cu uh, evenimente ce țin de aplicarea legii. Știm că s-a făcut, s-au făcut multe în această privință, însă mai sunt încă multe de făcut. Acum, instruirea personalului care are acces la aceste informații. În 2013 am avut probleme și îmi pare rău să spun, dar încă mai sunt, uh, au mai fost probleme în 2015, sunt uh, uh, încă 2000 de persoane care au căpătat acces între timp la registrul pasagerilor. Aceștia trebuie să facă obiectul pregătirii, formării profesionale și al supravegherii. Vom verifica aceste aspecte în timpul evaluării comune care urmează. Cu privire la această evaluare mixtă, după cum știți, E altceva față de revizuirea comună. Revizuirea are loc la fiecare 2 ani și se referă la respectarea obligațiilor din acord. Evaluarea comună are un scop mai uh, extins. Vrem să vedem dacă obiectivele acordului sunt îndeplinite, dacă există o valoare operațională și dacă acordul încă mai este util sau dacă nu cumva Uh, nu se mai aplică. Chiar dacă evaluarea comună ar fi trebuit să aibă loc în 2016, noi am vrut să mai așteptăm pentru avizul Curții pentru Drepturile Omului, uh, care s-a pronunțat în legătură cu acordul UE-Canada și în uh, privința uh, criteriilor de protecție a drepturilor omului din acel acord. De aceea n-am făcut uh, evaluarea comună mai devreme. Claude, dacă îmi permiți, am să trec la acordul privind uh, <clears throat> urmărirea finanțărilor teroriștilor. Aici acordul a fost într-adevăr bine pus în aplicare și recomandările precedentei revizuiri au fost uh, urmate în tocmai. Acest acord este unul foarte relevant și în ultimii doi ani, mai ales pentru partea europeană, pentru Europol și pentru uh, cei care se ocupă de investigația atacurilor teroriste în Europa. Sunt sigur că ați uh, Uh, citit în trecut uh, numărul de eh, indicații și de piste pe care uh, Europolul le-a putut urmări din acest punct de vedere al finanțării teroriștilor. Putem spune că raportul confirmă că cele două mecanisme care funcționează acum, unul la Europol și unul la supraveghetorii europeni funcționează bine, Europol își uh, îndeplinește sarcinile și supravegherea merge bine și eficient. Un element pe care vreau să vi-l uh, transmit este că perioada de retenție, conform acordului, este de uh, cel mult 5 ani și se respectă. iar acest lucru poate fi verificat. Pe total a fost o revizuire satisfăcătoare, oricum ne-am cerut americanilor să facă mai mult le-am cerut să țină contacte mai strânse prin intermediul Europol cu statele membre și chiar să folosească mai extensiv aceste instrumente care sunt uh, extrem de relevante mai ales în contextul ultimelor atacuri și văd și în atacul de ieri de la Londra. Deja au fost solicitate verificări uh, în baza acestui acord de către statele membre și rezultatele sunt uh, comunicate guvernului britanic. Mă opresc aici, domnule președinte, dacă um, nu aveți nimic împotrivă. Am vorbit uh, 17 minute. Acum vă stau la dispoziție pentru uh, întrebări. Da, dacă mai au colegii energie să vă pună întrebări. Aici suntem uh, unul și unul, cei care am uh, rămas. Îmi cer scuze, am avut foarte multe puncte pe ordinea de zi. Vă mulțumesc deci că ați rămas. Cine sparge gheața? This is not, I'm not, what am I doing? I'm kind of, I'm getting tired. I'm kind of like, to, I'm asking you if you like to speak. Nu știu ce fac. Vă întreb dacă vreți să luați cuvântul. Nici nu mai știu ce fac aici. Sunt obosit. A fost o săptămână foarte obositoare, într-adevăr. Deci, Vicky, te rog. Mulțumesc și mulțumesc pentru acest uh, raport. Uh, majoritatea punctelor uh, par să fie în regulă. Sunt și câteva întrebări deschise, dar asta e bine. Am înțeles că imaginea finală uh, va fi construită după evaluarea comună dacă nu puteți să ne răspundeți acum, nu-i nimic, pentru că de fapt asta n-a fost o evaluare, dar poate la următoarea evaluare țineți cont de asta. Următoare, uh, acum, întrebarea este în condițiile în care acordurile funcționează, întrebarea este cât de relevante sunt aceste măsuri în ceea ce privește lupta împotriva crimei organizate și terorismului. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani am văzut niște statistici cu privire la uh, utilizarea sistemului registru pasagerilor de partea europeană, dar n-am văzut nicio statistică cu privire la utilizarea acestor uh, informații în anchete concrete, câte dintre ele au dus la condamnări și uh, câte dintre ele au constat în informații concrete în legătură cu crima organizată. Deci care este practic impactul registrului pasagerilor? Cât privește finanțarea teroriștilor, este o... Este întotdeauna bine <clears throat> să urmărești în așa uh, cursul banilor, fluxul banilor, că dacă vrei să ajungi uh, să combați activități teroriste. Dar imaginea este mult mai amplă, nu se reduce la SUA și UE. Sunt foarte multe ramificații, foarte multe legături și vreau să știu dacă aceste două acorduri ne dau o imagine mai bună despre ceea ce se întâmplă în general. Mai ales acest acord cu privire la urmărirea finanțărilor, poate el să contribuie la stoparea unor finanțări nu o să ajungem niciodată la 100%, asta e clar, dar în ultimii ani au existat informații care să ducă la stoparea unor finanțări și la eh, desfințarea unor rețele criminale? Äh, vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Monica, te rog, mulțumesc, domnule președinte. Am trei întrebări. În primul rând, există deja state membre care folosesc PNR și care au experiență în acest domeniu? În ce măsură funcționează schimbul de date relevante și coordonarea între aceste state membre? Cum se potrivesc cele două? Câte succese s-au înregistrat? Există probleme? Și în încheiere, ce dificultăți vor apărea atunci când toate statele membre vor avea acest sistem? Uh, știu că inițial exista ideea um, să se folosească mai limitat, până la urmă s-a ajuns la ideea de 28 de state membre, însă ideea este ca statele să fie folosite împreună, în comun, de toate statele, ca sistemul să aibă sens. În al doilea rând, profesorul Neumann, la conferința privind Europol, a repetat că uh, joacă un rol foarte important și microfinanțarea și nu doar uh, chestiunea uh, fluxurilor financiare uh, mari în legătură cu uh, TFTP, finanțarea în scopuri teroriste. Ce ne puteți spune în legătură cu acest lucru? Există un schimb de bune practici între statele membre? Ce se poate face? Și identificarea potențialilor atentatori, așa cum s-a întâmplat la Londra? cum funcționează, pentru că iată că de multe ori sunt persoane care practică infracționalități, mă, infracțiuni mărunte, Însă există totuși date despre ele, cum se petrece schimbul de date, se trece și prin Europol și apoi m-ar interesa și o chestiune de competență. Între timp participă și europeni la programul de urmărire a finanțărilor în scopuri teroriste. Uh, deci euro europenii au acces la datele americanilor și în ce măsură avem competența de a face totul noi singuri, fără a da mai întâi datele americanilor ca să le accesăm după aceea? Putem crea un sistem propriu european? Și în încheiere, ce, uh, la ce rezultate ne putem aștepta uh, și uh, cum putem să ne îndeplinim misiunea dacă schimbăm în mod relevant aceste date cu Statele Unite. Thank you very much. Sophie, please. Sophie, te rog. Echo that last point, although because at the time when... Mulțumesc. Ultima dată când am discutat despre acordurile PNAC și TFTP, am spus același lucru. De ce nu facem noi uh, căutările, de ce le dăm americanilor datele pe care le cer. Și ni s-a spus că e o chestiune de bani. Acum uh, ni se spune că creăm propriile noastre sisteme în Europa care merg și mai departe decât celelalte. Ceea ce nu e ce așteptam, dar în fine. M-a uh, interpelat un lucru pe care l-ați spus. Uh, actul de uh, căi de acces de atac judiciare s-ar aplica la uh, PNR și la TFTP, sau n-am înțeles eu bine? Pentru că mai este o problemă aici. Um, mă... mă aflu în cursul unui schimb de scrisori cu Comisia Europeană într-un fel de zonă crepusculară, pentru că înțeleg că uh, Uh, TFTP și PNR sunt uh, scutite de la um, legea privind uh, viața privată. Iar acum Comisia mi se pare că amestecă cele două, um, actul privind căile de atac și cel privind viața privată. Însă nu este un, nu e o problemă minoră. Aș vrea să aflu niște explicații. Sunt pe cale de a redacta o scrisoare către colegii dumneavoastră, dar poate ne spuneți și dumneavoastră aici. Uh, Puteți confirma că până acum americanii nu s-au decis încă sau nu au trecut la eliminarea derogărilor din uh, Privacy Act pentru sistemele PNR și TFTP? Și sunteți de acord cu mine că dacă da, atunci um, acordul umbrelă nu se aplică, nu este în vigoare? Și uh, actul privind căile de atac nu are nicio legătură cu aceste lucruri? Puteți să confirmați? Mulțumesc, Sofie Judith. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să înțeleg. Ați spus acum că deocamdată, că până acum niciun pasager nu a cerut să aibă acces la uh, propriile sale din, date din registrul uh, datelor pasagerilor? Uh, dacă da, de ce credeți că n-a cerut nimeni să-și vadă datele sau să-și scoată datele din sistem? Există vreo legătură cu faptul că poate oamenii nu știu că datele lor sunt trecute într-un sistem? Ați spus că încă așteptăm uh, să se pronunțe Curtea de Justiție în legătură cu PNR. Cred că suntem cu toții foarte curioși uh, Însă am constatat până acum că avocatul general are o abordare foarte metodică și mă întrebă ce va însemna acest lucru pentru negocierile cu Mexic, Corea și Japonia. Pentru că am impresia că încă negociem și cu ei. În legătură cu TFTP, sincer, cred că aceasta este prima dată Uh, când ne spune un uh, funcționar că folosim datele acestea pentru ceva. S-a spus că uh, pe, în ceea ce privește atentatele de ieri de la Londra s-au cerut informații de la SUA și sincer cred că e prima dată când ni se dau informații așa din interior despre cum se folosesc acele date. Și eu vă rog să o țineți tot așa pentru că noi încă mai așteptăm uh, să avem probe cu privire la utilizarea uh, TFTP. Și în cele din urmă s-a vorbit despre un uh, TFTP european, un fel de TFTS, cum uh, stăm? Unde ne situăm în acea dezbatere? Fără să fiu excesiv de entuziastă, însă aș vrea să știu dacă asta ne-ar permite să depășim problemele pe care le avem cu SUA în ceea ce privește securitatea datelor. Mulțumesc! Helga Stevens și mai este altcineva, nu? Helga, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, și eu aș dori să uh, mulțumesc invitatului nostru pentru, pentru prezentarea TFTP și PNR. Trebuie să continuăm acest uh, schimb de informații și trebuie să găsim uh, echilibru între uh, securitate și viața privată. și aș vrea să pun o întrebare. Până acum, acest sistem s-a limitat la pasagerii aerieni. Aș vrea să întreb dacă se va aplica și la trenurile internaționale și la uh, liniile de autobuze, autocare internaționale. Cred că e important să avem o abordare coerentă. Există state care au aprobat uh, deja legal uh, acest demex, Ce ne puteți spune exact? Rămânem doar la pasagerii uh, din domeniul aerian sau nu? Mulțumesc, Luigi. Thank you, Chair. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Claude, mulțumesc uh, membrilor pentru atenție și deci pentru întrebări. Am să uh, o iau în ordine. Unele dintre întrebări uh, se aseamănă. În ceea ce privește datele, în ceea ce privește hiturile folosite de statele membre în PNR și în mod diferit în uh, TFTP, sunt de acord cu dumneavoastră că este loc de mai bine în ceea ce privește um, susținerea acordului. Dar uh, sunt convins că atunci când uh, PNR-ul european va fi în vigoare, statele membre vor uh, reuși să folosească mai bine informațiile pe care le primim din acordurile internaționale. Durează să creăm acest nou sistem, însă când va fi funcțional, și Comisia a amintit termenele, uh, atunci uh, cu siguranță și datele uh, din acord vor fi folosite. Care e diferența? Rolul Europol în TFTP. Europol are un rol de filtrare aici. Și deci Europol poate și să își asume inițiativele de a contacta SUA și de a colecta date la solicitarea statelor membre și de a retrimite datele în statele membre. Domnule președinte, vă stăm la dispoziție pentru a vă transmite informațiile și pe cale oficială. Dacă uh, TFTP a contribuit la oprirea finanțării terorismului la modul uh, clar, acest lucru se leagă uh, și de conceptul de microfinanțare menționat de doamna Holmeier. E drept că în cazul ultimelor uh, atacuri, teroriștii nu au folosit sume mari de bani, dar uh, au primit sume mari pentru formări și deci și pentru a se organiza. Deci nu ar fi corect să socotim doar banii folosiți strict pentru atentat. Acestea fiind zise, e drept că de la ultima analiză a Comisiei în 2013, când s-a spus că, de exemplu, TFTP nu era adecvat din multe motive, inclusiv din motivul costurilor, dar și din alte motive, cum ar fi uh, eficiența unui potențial TFTP al Uniunii Europene, Ă, situația s-a schimbat. S-au spus multe, ați auzit ă, că avem acum mai multe ă, rute de transfer pentru terorism. După cum știți, TFTP nu acoperă transferurile în zona euro, ci transferurile în afara zonei euro. De aceea, atunci când Comisia a lansat Uh, evaluările și ideea de a avea un soi de UE TFTS, după cum știți, în uh, raportul de progres uh, domnul comis, pe care l-a făcut domnul comisar King la începutul anului, domnia sa a spus că a început lucrul la acesta și pot să vă spun că se pregătește o analiză de impact tocmai ca să revenim la, în fața dumneavoastră înainte de sfârșitul anului cu o propunere concretă, sperăm, de TFTS UE, uh, care va acoperi acele domenii care nu sunt acoperite de TFTP și deci uh, completează, îl completează pe acesta. Obiectivul fiind de a se ajunge la un TFTS european. Ceea ce privește căile de atac uh, în justiție, îmi pare rău dacă nu m-am exprimat bine, eu spuneam că uh, sau ce voiam să spun era că punerea în aplicare a uh, Judicial Redress Act în 2015 s-a întâmplat după uh, revizuire și acesta este o evoluție demnă de salutat, inclusiv din perspectiva uh, PNR, chiar dacă acordul umbrelă nu se aplică direct la PNR, pentru că acesta are propriile garanții. Însă acest lucru va fi inclus în uh, evaluarea următoare pe care o vom face în a doua jumătate a anului, după cum spuneam, pentru a uh, evalua și uh, eficacitatea clauzelor PNR și influența noului act asupra lor. Doamna Sargentini, nimeni nu a cerut ratificarea uh, datelor transmise. E adevărat, asta am aflat de la departamentul uh, Uh, de securitate internă din SUA. Pe de altă parte, acest departament are la dispoziție multe materiale legate de transparență, accesibile publicului, cum spuneam, ca să poată fi folosit instrumentul acesta disponibil pentru toți pasagerii. Apoi tot, doamnă Sargentini, ați pus o întrebare referitoare la negocierile actuale. Avem o singură negociere deschisă, ne negocierea cu Mexic. Comisia a primit din nou mandatul, în acest caz, în 2015, însă negocierile sunt oprite acum până când se va pronunța hotărârea Curții de Justiție. Avem solicitări din partea Japoniei și din partea Coreei, însă discuțiile rămân deocamdată neoficiale. A fost clar că nu se va ține niciun fel de altă negociere până când nu se va pronunța hotărârea Curții de Justiție și evaluarea acesteia. În cele din urmă, legătură cu transportul feroviar internațional, directiva UE PNR, după cum știți, nu prevede acoperirea altor uh, moduri de transport. Într-adevăr, unele state membre au, uh, un grup, au grupuri de lucru neoficiale pentru a evalua necesitatea acestui uh, includerii altor tipuri de transport. Deocamdată Comisia nu uh, acționează în niciun fel în acest domeniu, însă ne-am bucura să vedem um, dacă sunt necesare și proporționale acțiunile pe care le, vom, le vor întreprinde statele membre și deci Vom evalua atât necesitatea cât și proporționalitatea acestora. Mulțumesc. Dacă mai vreți să puneți o întrebare suplimentară rapidă, Sofie. Ă, da, chiar aș vrea să mi se dea o explicație, pentru că tot aștept. Legătură cu acordul umbrelă. Se va aplica la PNR și la TFTP, de fapt. Cred că ați spus tocmai pe dos. Ideea este că din întreaga construcție cu acordul umbrelă presupune să se uh, abroge derogările anterioare. Și nu cred că se va întâmpla, nu cred că americanii o să facă una ca asta, însă în orice caz comisia a spus, chiar a spus în scris, că așa se va întâmpla. Și acum, de câte ori încerc să abordez subiectul în dezbateri, în scrisori, în întrebări parlamentare, în scris, mi se pare că se evită subiectul și că nici comisia nu știe de fapt ce face în acest caz. Deci, mi-aș dori foarte mult să primesc în scris un răspuns din partea comisiei, nu diferite răspunsuri de la diferite DG-uri sau diferiți comisari. Să mi se dea un răspuns clar o explicație cum stăm acum, care e situația cu acordul umbrelă și cu derogările de la Privacy Act. Se poate? Și Birgit, repede? Foarte, foarte rapid, îmi cer scuze că nu m-am exprimat bine. În legătură cu hiturile din PNR, întrebarea mea era, știu că din când în când, în cadrul evaluărilor, Uh, ni s-a dat o informație. Statele membre ne-au spus că au dat statelor membre mai multe informații legate de potențial infractori. Deci au existat niște hituri. Ce nu am văzut eu niciodată, și asta e și întrebarea mea, este ce au făcut statele membre cu informațiile acelea, dacă au făcut ceva și dacă s-a desfășurat vreo închetă penală în consecință sau s-a luat vreo hotărâre a unei instanțe. Uh, sunt destul de sigură că nu am auzit uh, nimic referitor la parlamentele statelor membre care să fi monitorizat această situație. Deci eu vreau să vă întreb care este eficacitatea. Chiar folosim datele și verificăm dacă se face ceva atunci când statele membre ne dau informații sau toate informațiile sunt puse la grămadă în aceeași oală și nu se mai uită nimeni la ele. Marie Cristin, dar repede, repede, vă rog. Da, să știți că n-am făcut abuz de timpul de vorbire, domnule președinte. Voiam să mă leg de întrebarea doamnei Sargentini, pentru că am avut aceeași reacție ca și ea atunci când vă ascultam. Ați spus că nu au fost solicitări de acces la date și nu au fost solicitări de rectificări. Putem deci să tragem concluzia că nu sunt probleme? Sau ar fi mai bine să ne întrebăm că sunt mereu probleme? Pentru că de asta ne-am temut atunci când am pus în aplicare acordurile. Ne-am temut de ce se va întâmpla cu informațiile și ce posibilități vor avea cetățenii să aibă acces la informații și să le rectifice. Ce garanții aveți aici? Vă rog. Doamna Infeld, Sigur că da, înțeleg că oricum o să trimiteți întrebarea în scris, cu siguranță veți primi un răspuns colectiv din partea Comisiei, așa cum ați spus și pe bună dreptate. Subiectul e foarte complex și este acoperit de mai multe direcții generale, așadar am convingerea că veți primi un răspuns. Doamnă Zippel, pentru întrebarea suplimentară. Nu avem informații referitoare la utilizarea de către statele membre acestor instrumente sau modul în care s-au folosit. Cred că se va vedea tot mai mult acest lucru atunci când se va pune în aplicare directiva PNR și comisia care joacă un rol important în acest domeniu vă va putea răspunde la întrebare. În cele din urmă, ce am putut constata este că uh, Departamentul de Securitate Internă din SUA, DHS, oferă suficiente informații pasagerilor uh, prin informații disponibile la aeroport, pe paginile de internet, accesibile pentru toți pasagerii. Noi am cerut acest lucru oficial și uh, am văzut aceste documentații și uh, ni s-a spus că, de fapt, pasagerii nu au făcut uz de instrumentele respective, dar că instrumentele sunt disponibile. Mulțumesc, Luigi! Aș vrea să închei aici, aș dori să vă mulțumesc tuturor, mulțumesc mult, mulțumesc Luigi. Dragi colegi, a fost o săptămână lungă și grea pe, pe la noi, pe la Libe. Mulțumesc uh, secretariatului îmi pare rău, nu aveți de ales, trebuie să stați acolo și acum sunteți ca regina în Parlament, nu mai puteți răspunde. Dar în orice caz vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, a fost o săptămână foarte intensă, mulțumesc tuturor colegilor. Mă bucur că am reușit să parcurgem ordinea de zi, o să fie similar și săptămâna viitoare. În orice caz, weekend plăcut și mulțumesc pentru colaborare.